sunt cele două învățăminte care putem să le aplicăm și în politica europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Orden. De asemenea, vreau să transmitem și noi încă o dată un salut președintelui și uh, delegației sale. Sunteți întotdeauna veniți în Europa. Bineveniți, îmi cer scuze. Așa cum, pentru a conclude această dezbatere și pentru a pregăti, de asemenea, uh, din nou uh, reuniunea Consiliului, dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Timmermans. Mulțumesc! Aș reacționa la comentariile făcute. Cât privește Grecia, în primul rând, vreau să insist că Comisia își va continua eforturile pentru a ajunge la un compromis acceptabil pentru toate părțile, bazat pe ideea că nu dorim ca grecii să sufere mai mult decât suferă deja și să găsim o soluție de criză. La criză. Domnul Nuttall, doamna Le Pen, au spus că sunt mari prieteni ai poporului elen. Pe de altă parte, având în vedere faptul că doresc ca Grecia să iasă din euro, poate că ar trebui să-și reconsideră poziția, pentru că grecii nu își doresc în majoritate să iasă din moneda euro. Deci nu știu dacă sunt așa de mari prieteni ai, poporilor, a poporului uh, grec, poate că uh, nu este așa o idee bună. Acum văd că cineva, lângă doamna Le Pen, uh, face un semn cum că e o nebunie. Nu știu cine este nebunie. Cine este nebun, în sfârșit așa cu mai, decât prieteni ca dumneavoastră, mai bine dușmani. Un alt subiect care m-a surprins este de faptul că domnul Natal s-a plâns cum că deputații săi n-au putut să ajungă la Parlamentul European ieri din cauza unei greve. Eu am avut uh, senzația că acest partid dorea să scape oricum de Parlamentul European. Vreți uh, totul în viață nu așa? Oricum, sper că deputații britanici nu vor uita nicio clipă de moștenirea pe care au adus-o democ- democrația parlamentară britanică lumii și că nu cred că este cazul să se construiască aceste porți de metal în jurul Europei. În sfârșit, imigrația fie găsim soluții europene, ori nu vom avea niciun fel de soluție și vom continua să ne confruntăm de astăzi. Este o convingere profundă pe care o am. Și cred că să se dea impresia, impresia că dacă îi ții pe oamenii în afară vei rezolva problemele, nu este numai uh, etic vorbind suspect, este și politic uh, imposibil. Nu se va întâmpla asta. Nu suntem în Australia, nu suntem în mijlocul unui ocean și nu putem să avem aceleași soluții. Și, apropo, ce o să spuneți unei familii care fuge de război de la Damasc sau din altă parte din Siria? O să-i spuneți că nu aveți drept de azil, să stați acolo, să fiți uciși acolo? Nu, stați în regiunea voastră. Da, hai spuneți asta în unei țări cum ar fi Iordan sau Liban, care au atât de mulți refugiați. Eu cred că trebuie să ne regândim la această idee cum că dacă închidem ușile se vor rezolva problemele. Europa trebuie să-și asume răspunderea pentru o soluție durabilă, bazată pe valorile noastre. Dacă le compromitem cu această ocazie, le eh, vom compromite și cu alte ocazii și cu alte tematici și cu siguranță asta va fi un deserviciu făcut cetățenilor. Astfel, vreau să lăsez un apel Consiliului mâine să urmeze linia Consiliului Uh, ori urmați logica noastră, ori dați-ne soluții și argumente mai bune. În caz contrar, Comisia uh, își va menține poziția și Parlamentul ne sprijină cu această propunere. Mă bucur de asta și am mai încercat cu soluții voluntare, benevole și ele au eșuat și cred că aici e vorba de integritate morală și politică. Să se tragă concluziile care se impun de către toată lumea și, bineînțeles, că mulțumesc Consiliului anticipat că se va implica ca atare în ceea ce privește ce a spus domnul Verhofstadt și Ungaria. Comisia conlucrează cu guvernul maghiar să întrebăm ce se întâmplă, care sunt motivele tehnice. Nu suntem siguri că această suspendare a avut loc, există și foarte multe zvonuri. Vrem să știm ce s-a întâmplat efectiv vom cere toate statelor membre și o cerem ca ele să respecte regulile și dacă sunt situații de urgență, se pare că Ungaria ar trece printr-o astfel de urgență pentru că are foarte mulți refugiați de sortat. Bun, avem instrumente la dispoziție pentru a ajuta statele membre să, să, să facă față crizelor, însă uh, a opri acest proces nu este un instrument la dispoziție. Uh, ajutăm statele membre, ajutăm pe oricine, ajutăm, uh, ajutăm și pe Ungaria, discutăm, însă cerem statelor membre pur și simplu să respecte regulile pe care le-am adoptat cu toții. Și vom urmări cu mare atenție, bineînțeles, această situație din Ungaria în sfârșit, domnule președinte, vreau să reiterez în numele Comisiei că acest Consiliu European trebuie să facă pași îndrăzneți înainte cât privește migrația. Dacă nu hotărâm astăzi, vor muri tot mai mulți oameni și nu vom putea să implementăm regulile și normele și nu vom putea să punem în mișcare nici măsurile pe care le vom discuta și în iulie, iar Jean-Claude Juncker și ceilalți vor lansa un apel uh, ca fiecare să-și asume responsabilitatea și mulțumim încă o dată sprijinului foarte puternic al Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Ora, Consiliu. Mulțumesc acum în numele Consiliului are cuvântul doamna Calvinia Lukashevica. Micro. Mulțumesc, domnule președinte, Stimate vicepreședinte al Comisiei, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. În primul rând, în legătură cu migrația. După cum am spus înainte, Consiliul încearcă să găsească o soluție extinsă și în același timp echilibrată. Înțeleg că și Comisia va dori să își mențină propunerea, dar Consiliul nu este convins că aceasta este cea mai bună soluție pentru a putea ataca și cauzele acestei probleme și nu doar pentru a lupta împotriva consecințelor ei. Stimați deputați, dacă inundațiile uh, se repetă în același loc, atunci uh, trebuie să construim un dig, nu trebuie să aducem găleți uh, să scoatem apa de acolo. Permiteți-mi să repet ce am spus la început. Nimeni la Consiliu nu pune la îndoială nevoia de a ajuta pe cei care chiar au nevoie de ajutor. Uh, Nimeni nu pune la îndoială nevoia de a îmbunătăți cooperarea pentru dezvoltare, nimeni nu se îndoiește de cooperarea necesările de proveniență sau țările de tranzit pentru a combate, de exemplu, activitatea călăuzelor și a traficanților. Trebuie totuși să discutăm despre cea mai bună soluție posibilă. Trebuie să găsim o soluție pe termen lung, o soluție care funcționează. Consiliul a fost întotdeauna gata să reacționeze. Am lucrat împreună pentru a putea implementa măsurile pe care le-am adoptat la Consiliul European din aprilie și pentru ca oamenii să nu mai moară în Mediterană. Am susținut de asemenea și triplarea bugetului agenției Frontex. Statele membre au adus uh, diferite instrumente suplimentare tehnice pentru ca Frontex să funcționeze mai bine, ceea ce a dus deja la salvarea multor vieți în Mediterană, pentru ca să nu se repete tragediile de până atunci, mai ales tragediile din aprilie. După cum am menționat uh, și înainte, Consiliul s-a pus de acord pe lansarea operațiunii din Mediterană în uh, politica comună și de apărare, de securitate și apărare, și uh, vrem să îmbunătățim uh, colaborarea noastră cu țările de tranzit. Consiliul va găsi o soluție amplă la această problemă în ceea ce privește migrația în general. Acum, la Grecia, am câteva de spus și aici. Înțeleg și um, graba Parlamentului European, pentru că cu toții ne uităm cu nerăbdare către Grecia, uh, și înțeleg că situația nu este una deloc ușoară. Însă trebuie să permitem Greciei să ne arate tuturor că este gata să ofere un plan de reforme și să implementeze acest plan. Iar reuniunea de mâine, sper eu, va aduce și vești pozitive. nimeni nu se neacă pentru că a căzut în apă, ci pentru că stă în apă prea mult. Deci trebuie să ajutăm uh, Grecia să iasă din apele acestea în care a căzut. Trebuie să încerc, încercăm să vedem uh, și ce ne învață experiența. De exemplu, din țara mea am învățat că oamenii uh, pot aprecia complexitatea unor decizii luate de către guvern, decizii foarte dificile care sunt necesare pentru a asigura stabilitatea și prosperitatea oamenilor. Avem nevoie de aceea de o soluție și nu de o agonie pe termen lung sau de stagnare. Cred că interesul tuturor este să găsim uh, o, Europea, o Uniune Europeană prosperă și puternică. O zonă euro cu o economie foarte stabilă. Avem nevoie de aceea să depășim toate obstacolele care mai ne stau în cale acum. Trebuie să fim curajoși și trebuie să facem tot posibilul ca să facem ceea ce trebuie făcut. Agenda Consiliului European include de asemenea și uh, diverse aspecte de guvernanță, raportul celor cinci președinți, uh, recomandările specifice de țară și îmbunătățirea securității interne și externe a Uniunii. Toate aceste aspecte însă sunt legate unul de celălalt. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am purtat-o astăzi și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care am avut-o de a avea o cooperare foarte fructuoasă timp de șase luni cu președinția letonă. Am avut discuții foarte dinamice, am încercat să găsim soluții și am reușit să depășim multe dificultăți. Și chiar am ajuns la consens pe foarte multe aspecte. Vă mulțumesc foarte mult! Și în legătură cu uh, următoarea președinție, aș vrea să urez mult succes și uh, Uniunii Europene aș dori să i să urez șase luni cu mai puține crize, cu mai multă creștere, mai multă prosperitate. Mulțumesc! Anche il Parlamento ringrazia la... Și Parlamentul mulțumește foarte mult uh, președinției care tocmai se termină pentru colaborarea excelentă cu Parlamentul în aceste șase luni. Vă mulțumim și vă mulțumim din nou. Și acum dezbaterea s-a încheiat aceasta. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte de aceasta avem uh, o solicitare lui Glezos de a uh, face o intervenție în, ca un punct de ordine. Așa că îl rog pe domnul Glezos să ia cuvântul. Δεν ζήτησα λόγο για διαδικαστικό θέμα, ζήτησα το λόγο Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva despre dezbaterea anterioară, pentru că mi s-a promis că voi avea cuvântul și după aceea nu mi s-a dat cuvântul. Aceasta este problema. Deci am rugat să pot spune un minut ceva și mi s-a spus da de către președintele anterior că pot să iau cuvântul și acum nu am vorbit. Până acum ce fac?

You can speak now. Δεκτό να μιλήσετε. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Deci pot să iau acum cuvântul? Da, puteți să luați cuvântul. Yes, you can speak. Θέλω να θέσω και ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε όλους. Aș avea, aș dori să adresez o întrebare tuturor colegilor. O întrebare de actualitate și legată de uh, viitorul Europei. Și anume, respectăm voința unui popor sau nu? Pentru că poporul elen, cu ocazia ultimelor alegeri, a decis să își uh, autodetermine viitorul și respectăm această voință sau nu. Și pentru că până la urmă nu doar poporul elen este important, ci democrația, principiul democratic. Respectăm voința exprimată de un popor sau nu? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Poporul uh, grec a decis că dorește să-și decidă singur uh, soarta și să nu fie sufocat de creditori. Negocierile nu au uh, dus la niciun rezultat, singurele alternative fiind ruperea inter- relațiilor cu creditorii internaționali sau supunerea totală în fața, în fața ace- acestora. Dacă nu vor fi uh, eu voi părăsi peste câteva zile Parlamentul uh, European și aș dori ca toți uh, europarlamentarii să se gândească la această întrebare, să găsească acest, un, un răspuns la această întrebare. Trecem acum direct la următorul punct pe ordinea de zi și este raportul domnului Fernandez și a domnului Bulman privind Fondul European de Investiții Strategice. Și ca atare